y a la justa compensación por la expropiación de nuestros hogares. Muchas gracias. Grazie Gian Jacob van stuyvesant Good morning, dear members of the committee. Yesterday I was here present at the statement of the Spanish delegation on the coastal law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 no permita el que se apliquen leyes que vulneren el derecho comunitario con leyes retroactivas y confiscatarias. Muchas gracias. Grazie. Allora, eh, io vi dico che ho 14 colleghi iscritti a parlare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 doamna președintă, ceruse în timp scurt. Toți suntem de acord cu, că este vorba de un caz de o complexitate extraordinară care derivă din complexitatea configurației geografice a coastelor spaniole. Doi, toți trebuie să constatăm că aici este vorba de dreptul suveran al Spaniei de a legifera într-un domeniu care ține de subsidiaritate. Trei, nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord ca să jucăm politic acest subiect și unii să joace rolul de inocenți știind că în Spania de la adoptarea legii au fost consecutiv guverne populare și socialiste. E o responsabilitate comună a autorităților spaniole. Numărul 4. Sunt de asemenea de acord că în ciuda complexității instituționale care derivă din tradiția și uh, organizarea de stat spaniolă, e nevoie de, dacă nu de un management unitar, cel puțin de un management coerent al aplicării acestei legi și al efectelor aplicării acestei legi. Și în legătură cu acest lucru și închei, cred că este necesar ca guvernul spaniol, ținând cont că avem aici reprezentanții guvernului spaniol de față, guvernul spaniol să ne informeze periodic în legătură cu implementarea și cu ameliorările identificate la ă, implementarea acestei legi, așa cum resping fără ezitări asocierea Spaniei cu țări non-membre ale Uniunii Europene sau și mai ales cu ideea de a bloca finanțări europene pentru Spania, știut fiind că aceasta este imposibilă, fondurile europene au o altă filozofie și alte reguli. Mulțumesc!